All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Primul punct este că nu sunt modificări la ordinea de zi, deci vom considera ordinea de zi adoptată. Și vom trece la un uh, raport succint privitor la reuniunea coordonatorilor de aseară. S-au luat câteva decizii clare care confirmă alcătuirea delegației care merge în Italia în martie. Am susținut decizia de a se folosi hemiciclul de către o întâlnire a unui Parlament European al Întreprinderilor în a doua jumătate a acestui an și am fost de acord să facem o evaluare a spațiului european de cercetare, o evaluare a plus valorii. Și grupurile au fost invitate să uh, analizeze ideile de studii și ateliere. Președinta a primit mandat să redacteze o scrisoare prin procedura simplificată care să reflecte prioritățile Comisiei noastre pentru bugetul pe 2015. Președinte a primit mandat tot prin procedura simplificată, să susțină poziția ITRE privind acordul cu Marocul. Și s-a decis și amânarea unei hotărâri privind avizul comisiei noastre referitor la uh, rezerva de stabilitate pentru sistemul de cote de emisii, până când președinta va intra în legătură cu Comisia ENVI pentru a discuta calendarul. S-a stabilit că se va reveni la acest subiect la următoarea reuniune a coordonatorilor. Aveți întrebări? Vă stau la dispoziție, dacă da. Presupun că tăcerea înseamnă aprobare, mulțumesc. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de raportul privind instituirea întreprinderii comune Shift to Rail. Doamna Andres Barea este raportor și vă dau acum cuvântul. Gracias, Bueno. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, e vorba de un raport care face parte dintr-un pachet uh, întârziat, ca să zic așa. Noi constatăm a, uh, o perioadă a, uh, fără progrese în ceea ce privește transportul feroviar și această întreprindere comună. Noi am uh, făcut o evaluare a situației destul de mulțumitoare, a uh, situației actuale și am um, subliniat care au fost problemele, ce nu a mers bine din cauza uh, lipsei de coordonare, din cauza um, faptului că nu s-a mobilizat capitalul privat și nu s-a reușit o mobilizare a IMM-urilor. Iată de ce, în acest pachet, trebuie să se facă din nou eforturi pentru a se evita greșelile anterioare, să se reducă costurile în ceea ce privește costurile totale ale transportului, deci uh, infrastructură, mentenanță, material rulant și așa mai departe, o creștere a capacității sau o utilizare mai bună a acesteia și o mai mare siguranță și fiabilitate. Shift to Rail elaborează și un uh, plan așa numit master de priorități pentru cercetare și inovare și proiecte care se bazează pe cinci elemente esențiale. Calitatea serviciilor, în primul rând, o uh, rețea mai sigură, mai rentabilă, de viteză rapidă, o îmbunătățire a infrastructurilor, o mai mare calitate și mai mare siguranță, să se țină cont de efectele negative și uh, mentenanța inteligentă, sistemul de vânzare a biletelor, o uh, rezolvare a conflictelor concrete și uh, o îmbunătățire a logisticii și am um, identificat mai multe posibilități. Am prezentat un amendament în acest sens care se referă la participare și la capacitatea de a capacitatea ca toate companiile să participe la acest proiect, bineînțeles îndeplinind niște criterii de bază, unul din ele fiind 30 de milioane de euro și un angajament pe șapte ani. Participarea IMM-urilor este important și, de asemenea, importanța uh, managementului infrastructurii. Bugetul este redus, uh, e vorba de 900 uh, de milioane, din care Comisia ar aduce 420 de milioane și felul în care acest buget se repartizează, credem că nu este neapărat cel mai bun și aici am introdus un amendament pentru că uh, membrii fundatori au 40%, cei asociați 30% și pentru um, cererile de propuneri deschise restul. Noi credem că asociațiile ar trebui să aibă o mai mare participare și pentru aceste cereri de propuneri deschise să se asigure de asemenea o mai mare reprezentativitate. Guvernanța este un element esențial, ea trebuie îmbunătățită, între comisie, membrii fundatori și cei asociați. Acest program strategic uh, trebuie să se bazeze și pe aceste cereri de propuneri deschise și trebuie să subliniem și importanța Agenției Europene de Căi Ferate în calitate de autoritate publică care ține cont de ce se întâmplă pe piață. Implicarea sectorului se pare esențială pe piață pentru ca aceasta să fie consolidată și avem mai multe exemple de succes în acest sens, de exemplu inițiativa tehnologică, întreprinderile comune. Deci, în concluzie, considerăm că Shift to Rail este foarte important este o adevărată oportunitate pentru toată lumea, trebuie îndeplinite angajamentele, membrii asociației ar trebui să fie mai bine reprezentați și să participe mai mult și, bineînțeles, IMM-urile ar trebui să fie adevărați protagoniști. Am prezentat și o serie de amendamente care cred că mențin poziția noastră și asigură o transversalitate a acestui document, principiul de transparență și agilitatea, capacitatea de uh, bună gestiune pentru această întreprindere comună public-privat. Iată deci care este raportul pe care vi-l prezentăm astăzi. Vă mulțumesc! Okay, thank you. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Carvalho, cred că îl reprezentați pe domnul Odi, așa că vă dau cuvântul. Good morning, President. Bună dimineața, domnule președinte, dragi colegi! Domnul Odi dorește să-și ceară scuze că nu poate fi prezent aici din cauza unor chestiuni familiale. M-a rugat pe mine să vă transmit un mesaj pe acest subiect. Întreprinderile comune sunt elemente foarte importante ale orizontului 2020 pentru că reunesc capacitatea europeană și pe cea industrială. După cum știți, sunt șase inițiative comune tehnologice, există un model de parteneriat public-privat, un model unic și foarte de succes. Subiectul de astăzi, Shift to Rail, este o nouă întreprindere comună susținută de grupul PPE. Domnul Odi dorește să felicite Comisia Europeană și pe toți cei implicați în uh, realizarea acestei propuneri. De asemenea, domnul Odi dorește să-i felicite pe toți cei din domeniul industrial pe toți reprezentanții din cadrul UNIF care au lucrat la acest proiect. Propunerea pe care o avem în față este într-adevăr foarte bună. Domnul Odi dorește să sublinieze că s-au susținut și celelalte întreprinderi comune și s-a votat descărcarea, de exemplu, și există o legătură foarte clară cu obiectivele orizontului 2020, de asemenea e foarte importantă evaluarea intermediară și um, costurile. Totuși, dat fiind că s-a făcut o reducere bugetară de 5%, domnul Odi încă și-a exprimat dubile. Shift to Rail va fi votat după orizontul 2020 și după discuția bugetului. Propunerea bugetară făcută de comisie este bazată pe suma redusă de 70 de miliarde. O reducere de 5% ar putea fi considerată de reprezentanții industriei ca un semn de lipsă de susținere uh, din partea Parlamentului European pentru acest sector atât de important pentru Europa. În plus, Shift to Rail are un caracter specific și anume cercetarea și inovarea din acest uh, domeniu ar fi finanțate complet prin această inițiativă tehnologică comună ceea ce înseamnă că reprezentanții industriei și cercetătorii care gestionează Shift to Rail nu vor putea uh, cere alte fonduri din orizontul 2020 pentru acest obiectiv. În ceea ce privește propunerea raportoarei, domnul Odi este preocupat de modificarea propusă referitoare la lista de membri finanțatori și repartizarea sarcinilor. Aceste măsuri periclitează echilibrul care s-a găsit până acum și uh, va fi nevoie de un nou acord între Comisie și toate părțile interesate. În acest caz ar putea fi complicat să se ajungă la un acord. Poate că raportoarea ar putea să explice mai pe la, la ce calendar și la ce agendă se gândește exact. În plus, domnul Odi consideră că chestiunea membrilor finanțatori, membrilor asociați și a partenerilor ar trebui să fie tratată de reprezentanții industriei și nu de nivelul politic, adică nu de noi. Din acest motiv, domnul Odi a propus următoarea formulare în acest sens, cu speranța că doamna Andres Barea și ceilalți raportori din umbră o vor putea susține. Membrii finanțatori trebuie să țină cont de lista de la anexa 2 și de faptul că sunt o entitate juridică unică care și-a asumat o contribuție proprie de cel puțin 30 de uh, miliarde pentru toată durata Shift to Rail. Pentru membrii asociați să se specifice că aceștia, în calitate de entitate unică, îndeplinesc criteriile list, uh, din lista de la punctul 1.2 și că vor fi reprezentați în mod automat în Consiliul de Conducere. Am textul aici dacă doamna uh, Barea dorește să îl citească. Domnul Odi își cere încă o dată scuze pentru absență și uh, așteaptă cu nerăbdare modificările politice și obținerea unui acord pentru a putea prezenta președinției Elene un compromis ca să putem finaliza acest proiect în această legislatură. E vorba de un dosar foarte important pentru Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnule Johansen, reprezentați aici raportorul ALDE în uh, această discuție sau vreți doar să-mi atrageți atenția? Voi avea o intervenție, dar nu reprezint uh, raportorul din umbră, dar aș dori să iau cuvântul. Mulțumesc, vă trecem pe listă. Acum, domnul, domnul Eller. Mulțumesc. Eu am să-mi împart intervenția în două. În primul rând, un aspect de procedură. Cred că trebuie să înțelegem că Shift to Rail face parte dintr-un pachet mai mare, pachetul de inovație propus de comisie, însă în realitate nu este un dosar de codecizie. Deci, ce se întâmplă acum? ITRE a votat acest pachet în martie, acum un an. Avem un acord orizontal și un acord pe buget care presupune implementarea de reduceri orizontale, nu doar pentru că vrem noi să facem reduceri, ci pentru că trebuie să se reflecte reducerea de 5% de la bugetul general. Cred că cu aceste chestiuni orizontale am reușit la primul trialog să ne asigurăm că preocuparea Parlamentului uh, față de acest pachet este acceptată de Consiliu. Adică am dorit uh, să se țină cont și de codecizie și de consultare când am negociat cu Consiliul și cu Comisia. Pentru mine ar fi important ca să nu uh, iasă de sub control calendarul, să obținem un acord cu Consiliul și cu Comisia, și anume ca negocierile să fie în format de trialog, pentru că altfel va rămâne un dosar de consultare și nu este probabil că Consiliul va accepta contribuția noastră în vreun fel. Pentru că pur și simplu nu mai avem timp. Acum, pe fond, înțeleg că raportoarea din Spania dorește redeschiderea dosarului pentru că există eforturi foarte puternice făcute de o companie spaniolă să uh, intre în rândul membrilor finanțatori. Nu sunt uh, împotrivă pe fond, însă aici problema este una de principiu. Dacă Parlamentul redeschide pachete care au fost negociate timp de trei ani uh, cu industria, cu Comisia și mai ales cu reprezentanții industriei, atunci uh, înseamnă că orice fel de întreprindere care ar vrea să vină după ce s-a luat o decizie și să intre într-un proiect ar putea să aibă pretenția să o facă. Am, deci, o mare problemă cu amendamentele 2, 15, 17 și 24, dacă s-ar redeschide lista de membri finanțatori. În al doilea rând, avem și o problemă legată de amendamentele privind distribuirea echilibrului de finanțare. Aici există un aspect orizontal derivat din reguli. Noi încercăm uh, ca procesul de alocare de fonduri la întreprinderile comune să fie cât mai transparent și încercăm să ne asigurăm că nu este lăsat totul pe seama reprezentanților mari industriali sau pe seama membrilor finanțatori. Bugetul trebuie făcut în așa fel încât să reflecte realitățile din sector și propunerea raportoarei nu reflectă aceste realități. S-ar aloca mult mai multe fonduri unor întreprinderi care, prin și din cauza dimensiunilor, nu sunt capabile să-și asume acele sarcini. Deci, cred că trebuie să înțelegem că toate părțile industriei, inclusiv uh, IMM-urile, trebuie să respecte cotele de 30-40% uh, pentru finanțatori, inclusiv pentru IMM-uri. Altfel, vom intra într-un proces de distribuție care a fost deja negociat cu Comisia. Și dacă începem aici să uh, intervenim, vom crea un haos. Pentru că este un dosar pe care l-am pregătit timp de trei ani. Și fie Consiliul nu va accepta aceste propuneri, pentru că e doar un dosar de consultare, fie calendarul ar scăpa de sub control, pentru că uh, fiecare întreprindere ar dori să reia negocierea, comisia ar trebui să demareze consultarea interservicii și pur și simplu nu am mai putea ajunge la plenarea din aprilie. Rezultatul ar fi că am intrat în al doilea val și nu știu dacă 2017 va mai fi un an când să fie disponibile mijloace financiare pentru acest proiect. Deci eu cred că trebuie să revenim la principiu, la faptul că am avut propuneri orizontale, Trebuie să le discutăm cu mare atenție cu doamna raportor și cât mai realist trebuie să încercăm ca neoficial să includem acest subiect la trialogurile în curs, pentru că altfel va fi doar un dosar de consultare și nu va ajunge la nivelul uh, unde să putem negocia cu Consiliul și cu Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vidal Coadras. Muchas gracias, președinte? Mulțumesc, domnule președinte. Acest sector al căilor ferate este unul foarte competitiv din punct de vedere tehnologic și foarte uh, competent și acest lucru se vede în numere din licitațiile publice recente, în economii emergente pe care consorțiile europene le-au câștigat. Iată de ce în acest domeniu avem un potențial de dezvoltare și de adevărat triumf economic pentru Uniunea Europeană. Totuși, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există o concurență acerbă din partea altor puteri în acest domeniu și nu putem sta cu brațele încrucișate. Iată de ce această întreprindere comună este o inițiativă venită la momentul oportun, așa că o salutăm și considerăm că și Comisia a avut o idee foarte bună de a o propune. Așa cum spunea doamna raportor, e vorba de a găsi sinergii între sectorul public și privat pentru a susține inovare și cercetare care să facă ca sectorul feroviar să rămână în continuare un sector lider și competitiv față de uh, concurenții noștri din alte regiuni ale lumii. Mi se pare de aceea că este o prioritate să încheiem acest raport și să-l adoptăm înainte de terminarea mandatului. Și pentru asta aș vrea să menționez aici că uh, mi se pare că Josefa a lucrat foarte bine, aș vrea să o felicit, avem un text foarte bun în fața noastră și așa cum spunea și ea, se introduc practic îmbunătățiri care erau așteptate. De exemplu, o mai mare flexibilitate pentru a putea face parte din lista membrilor fundatori, bineînțeles dacă se îndeplinesc criteriile stabilite înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, uh, și nu trebuie să considerăm că pentru a face parte din această întreprindere comună trebuie să se ajungă la o luptă între companiile europene, pentru că noi ceea ce dorim de fapt este tocmai să se pună în comun eforturile și să se coopereze, nu să se ajungă la o rivalitate. O altă sugestie pe care a făcut-o raportoarea și care mi se pare foarte bună este tocmai aceasta de cooperare și de uh, implicare sporită a companiilor din sectorul feroviar. Cred că această idee trebuie susținută. În special acest lucru trebuie să facă prin proceduri care să garanteze o adevărată transparență și o evaluare independentă a criteriilor necesare pentru acordarea de finanțare. Iată, domnule președinte, mi se pare o inițiativă foarte bună, necesară, un raport foarte bun și va trebui să ne grăbim acum ca să terminăm lucrările înainte de alegeri. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, Mr. Prodi. Mulțumesc foarte mult, domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă și această inițiativă tehnologică comună este extrem de importantă. Întâi de toate, din ideea reindustrializării Europei un aspect extrem de important dacă dorim ca economia să își reia creștere. În al doilea rând, din punct de vedere al mediului, vorbim despre un mijloc de transport optimizat pentru transportul uh, pe scurtă și medie distanță și din perspectivă mm, pe termen scurt și mediu, pentru necesitatea de a determina toți Uh, operatorii și toate țările să convergă către un sistem unic european pentru a avea o compatibilitate totală a mijloacelor de transport în toate țările, aceste mijloace de transport. Sunt de acord că este nevoie să se facă toate eforturile pentru ca acest dosar să fie aprobat în legislatura actuală, pentru că dezvoltarea industrială nu mai poate aștepta. Așa de asemenea să subliniez că s-ar putea ca aceasta să devină și o condiție favorabilă care să ne ajută să avem operatori cu adevărat europeni pentru aceste mijloace de transport. Și astfel vom avea un transport european optimizat. Evident, că nu noi suntem principalii utilizatori. Dacă ar exista însă un serviciu de înaltă viteză, de mare viteză cu adevărat european, uh, nici n-am prea mai avea nevoie de uh, transportul aerian. Și din punct de vedere al combustibilului uh, am face economii. Deci evident că trebuie să facem toate eforturile pentru a avea aprobarea rapidă a acestui document. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe raportoare, pentru că au existat uh, presiuni din punct de vedere al calendarului. N-am avut mult timp la dispoziție și la celelalte inițiative de întreprinderi comune nu au existat altfel de probleme, așa că trebuie să uh, spunem că dânsa a reușit să se descurce foarte bine în aceste condiții. Sectorul feroviar este un sector care este foarte bine reprezentat la nivel global, așa că de multe ori dacă vorbim despre lipsa de competitivitate pentru diverse sectoare de activitate ale industriei europene, în acest caz, din potrivă, e vorba de un sector cu tehnologie de vârf. Companiile europene sunt prezente peste tot la nivel global și au o capacitate crescută de competitivitate. Deci trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să fim foarte atenți pentru a-l proteja. Cred că, într-adevăr, avem o problemă mare de timp, e un lucru inevitabil și principala, să zicem, uh, uh, victima acestei probleme de timp este această inițiativă Shift to Rail, dar trebuie să avem grijă și să asigurăm pentru acest sector o valoare adăugată, o posibilitate de participare pe viitor pentru sectorul privat și tocmai de aceea voi susține orice inițiativă care să amelioreze textul. Nu am citit uh, cu toate amănuntele propunerea făcută de domnul Odi pentru a o compara cu propunerea raportoarei, dar vom analiza toate aceste propuneri, le vom combina, vom fi eficienți în timp și sunt de acord cu domnul Eller că am putea uh, prefigura câteva drumuri pentru viitor în ceea ce privește participarea altor companii. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Johansson, aveți cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, aș avea câteva comentarii. În primul rând, cred că este important să privim uh, Shift to Rail ca uh, fiind un element important al pachetului care permite o bună dezvoltare industrială în Europa. De altfel, este un proiect care ne permite să răspundem la provocările de mediu cu care ne confruntăm și să conectăm mult mai bine statele europene între ele. Eu sunt de acord cu uh, perspectiva domnului Ehler. Cred că trebuie să um, creăm legături cu celelalte PPP-uri. Uneori avem impresia că uh, ne asumăm inițiative cam haotice, dar nu, cred că trebuie într-adevăr să păstrăm coerența ca să evităm um, modificările haotice. Așadar, aș vrea să îi rog pe raportor, să rog pe raportoare și să rog și pe raportorii din umbră să țină cont de dispozițiile orizontale care fac parte din pachet, pentru că altfel riscăm să pierdem mai mult decât am câștigat. Așadar, sunt perfect de acord cu domnul Eller, care a muncit din greu și la celelalte aspecte, tocmai din dorința de coerență. Dat fiindcă negocierile au fost foarte lungi, aș spune că este de asemenea important ca aici, la comisia noastră, să se modifice situația întreprinderilor. E foarte important ca aceste modificări să nu ducă la o complicare excesivă a dosarului. E adevărat, foarte mulți declară că nu este corect să se modifice condițiile de parteneriat așa cum au fost stabilite. După aceea există și un amendament al raportorului, amendamentul numărul 16. Conform acestuia, se prevede că în propunerea comisiei se vorbește de trenuri de mare, de mare capacitate, iar raportoarea se referă la trenuri de mare viteză. De asemenea, se menționează votul ITRE, care a dus la alte PPP-uri. Eu nu înțeleg foarte bine ce stă la baza acestui amendament. E foarte important atunci când vorbim de shift to rail să uh, se promoveze trenul de mare viteză. Și asta o spun și în nume propriu. Însă trenul de mare capacitate e un concept mult mai larg, mult mai extins. Dacă vorbim de transportul de mărfuri, de exemplu, nu vorbim de trenuri de mare viteză. Așadar, cred că ar fi important ca raportorul să explice pentru ce motive a depus acest amendament. Dar doresc și eu să subliniez că e un dosar foarte important pentru cetățeni, pentru mediu și pentru capacitatea noastră industrială. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Trautmann, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la condițiile economice, uh, Shift to Rail. Eu susțin de la bun început acest proiect și cred că după discuții foarte dificile am ajuns la o soluție pentru un sector cheie pentru perspectivele noastre, pentru acest sector. Am ajuns la o propunere care se potrivește pe ceea ce se discutase deja pentru inițiativa Clean Sky. Aș dori să mulțumesc colegei noastre care um, încearcă să asocieze foarte mulți parteneri, și pe cei mari și pe cei mici, în această inițiativă. Știm însă că a fost greu, că a fost nevoie de foarte mult lobby și propunerea făcută a fost de calitate, dincolo de caracterul său strategic. Știm că trebuie să bazăm această propunere pe o finanțare pe termen lung, care să permită întreprinderilor care sunt principalele finanțatoare din partea sectorului privat să beneficieze de un echilibru economic pentru a-și putea aduce contribuția și de asemenea să um, câștige de pe urma investițiilor. Um, vreau să vă spun că nu înțeleg foarte bine, stimați colegi, schimbarea făcută în propunere respectiv mai ales în ceea ce privește contribuția finanțatorilor, fondatori, care trece de la 30 la 40%, deci contribuția europeană trece de la 47,4% la 36 34-36%, ceea ce, evident, pune sub semnul întrebării sustenabilitatea economică a finanțărilor. Întreprinderile medii și mici, care fac parte din sector și care au nevoie de această inițiativă, nu trebuie neapărat să fie susținute prin măsuri care să-i fragilizeze pe actorii mari din sector. Deci eu sincer mă întreb cât de solidă este această propunere, pentru că eu nu aș dori ca Parlamentul, care este consultat în acest dosar, să poată impune condiții prin care ceea ce s-a discutat foarte mult printre inițiatorii proiectului să poată să ducă la uh, fragilizarea acestora. Cred că e foarte serios acest subiect Trebuie să fim rezonabili și trebuie să fim foarte siguri că cei care uh, susțin partea cea mai mare a investițiilor să poată uh, realiza în echilibru. Un echilibru între contribuția lor și contribuția europeană. Este o garanție pentru ca fiecare să poată intra în proiect cu perspective de succes. Iată ce voiam eu să spun pun această întrebare colegei noastre și sigur că am ascultat propunerile foarte pozitive făcute și le susțin pentru că, într-adevăr, cred că IMM-urile, cum sunt și cele din regiunea mea, trebuie să aibă de câștigat. Eu susțin transportul feroviar și pe cel de pasageri și pe cel de mărfuri. Astăzi, în, cap președinte a unui port intern, vreau să susțin dezvoltarea transportului de mărfuri pe cale ferată. Și știu că e greu pentru întreprinderi, știu că au o situație dificilă. Și de deci ce e nevoie ca între constructori și operatorii feroviari să existe o conexiune perfectă. Asta voiam eu să vă spun astăzi. Decizia noastră trebuie să fie strategică și trebuie să fie luată în condiții de siguranță economică pentru întreprinderi. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Nu știu dacă mai este, mai este cineva care dorește să intervină. Domnul Eller, vă rog. Vreau să mulțumesc doamnei Trautmann pentru ceea ce a spus, pentru că, într-adevăr, suntem grăbiți, dar trebuie să analizăm această cifră, pentru că reechilibrarea alocărilor nu înseamnă și o reechilibrare a fondurilor alocate către asociații sau parteneri. Și problema este că aceasta reduce în mod direct banii alocați. Deci, dacă am luat această parte de la fundatori și de la asociați, am schimba pur și simplu echilibrul din acest, uh, această propunere. Deci am cheltuit mult mai mulți bani a, a industriei. Deci trebuie să fim foarte atenți la această consecință, pentru că consecința ar fi ca industria să trebuiască să se îndrepte către porturi și, din punct de vedere practic, aceasta ar dificulta lucrurile. Deci cred că există un oarecare consens aici la Parlament pentru a spori gradul de intervenție și de implicare din partea industriei și nu din potrivă. Și, pe de altă parte, nici măcar nu dispunem de fondurile publice pentru a reechilibra din nou balanța. Așa că am să vă trimit o propunere prin care să ne dăm seama ce înseamnă din punct de vedere practic. Pentru că dacă facem o mică reechilibrare pentru a cheltui mai mulți bani pentru IMM-uri, aceasta ar reduce bugetul total pentru întreaga propunere. Și cred că în această etapă, tocmai pentru că Parlamentul a luptat atât de mult pentru ca propunerea să fie inclusă în buget, ea nu a fost introdusă în primul val și a fost efortul nostru comun și al raportorului pentru ca Shift to Rail să intre în propunere și să fie pregătită chiar din noiembrie, deși nu eram sigur la momentul acela dacă vom avea sau nu. Parlamentul va încerca până la sfârșit să aibă propria sa inițiativă. Deci această chestiune a companiilor trebuie să o analizăm cu foarte mare atenție să vedem care vor fi exact consecințele practice. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, doamna Iargă, din partea Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei Barea, raportor la acest text, pentru munca sa și pentru eforturile deosebite pe care le-ați făcut. Vrem să vă mulțumim pentru aceasta, pentru că este o inițiativă foarte importantă care își dorește să crească transportul de marfă și de pasageri pe căile ferate europene. Într-adevăr, avem un pachet feroviar și noi considerăm Shift to Rail ca fiind un adevărat pilon tehnologic pentru toate eforturile noastre în domeniul feroviar. Am făcut multe eforturi pentru a revigora acest sector, știți foarte bine acest lucru și această inițiativă este una extrem de importantă pentru Comisie, așa că din partea Comisiei ne dorim să o adoptăm cât mai repede cu putință, cât mai ușor cu putință și cât mai rapid este importantă pentru promovarea inovării în căile ferate și vă mulțumesc că oferiți această posibilitate industriei și căilor ferate în general. Dacă revenim acum la amendamente, pot să vă spun că la comisie susținem o mare majoritate a amendamentelor orizontale și vom lucra cu dumneavoastră într-un spirit constructiv pentru a ajunge la compromisuri. Există o singură linie roșie pe care o avem, amendamentul 8, și așa cum spunea uh, mai devreme cineva, domnul Odi, cred, Shift to Rail a fost adoptat după CFM și tocmai de aceea reducerile care fusese recalculate deja în propunere le afectează. Iată de ce, în afară de aceste reduceri suplimentare, Shift to Rail va plăti de două ori aceste reduceri bugetare, așa că vă rog să nu acceptați acest amendament numărul 8. Pentru restul amendamentelor putem găsi soluții, dar la amendamentul 8 aș vrea să vă cer susținerea pentru a-l respinge. Și acum trecem la amendamentele venite din partea raportorului, a doamnei Barea. Sunt convinsă că putem ajunge la soluții. Bineînțeles, există câteva amendamente pe care nu le putem accepta, și motivele pentru care nu putem face au fost deja citate aici. Domnul Eller, doamna Trautman, domnul Odi s-au exprimat aici foarte bine, așa că n-am de gând să repet ceea ce au spus deja dânsii. Dar pot să vă asigur că acel echilibru atât de delicat care a fost negociat timp de luni de zile ar fi în pericol și de aceea amendamentele 2, 15, 17 și 24 nu pot fi acceptate de către comisie. Însă, susținem propunerile pe care le-a făcut uh, doamna raportor, așa că dorim să ajungem la un nou text, la amendamentele, amendamentul 19, unde în principiu n-am putea să acceptăm amendamentul, dar vom introduce acest text la punctul C. Și am să vă citez cum ar spune acest punct. As a single legal entity, the criteria listed in clause 1.2 shall automatically be represented in the governing board. This is the aceasta este o încercare din partea Comisiei pentru a găsi o soluție la ceea ce noi considerăm că ar putea fi o adevărată piedică la acest amendament și suntem dispuși să negociem și cu Consiliul pentru ca statutul membrilor asociați să fie foarte aproape sau chiar pe picior de egalitate cu cel al membrilor fundatori, bineînțeles atunci când nivelul de participare este la fel de mare dar ei să fie reprezentați în mod automat în uh, la nivelul bordului și aceasta este o soluție pe care o propunem tocmai pentru a rezolva problema acestui amendament 19 al doamnei raportor. Deci, iată, fac această rugăminte în fața dumneavoastră și vreau să spun că sunt absolut de acord cu ce au spus domnul Eller, domnul Odi și doamna Trautmann și vă spun încă o dată pentru comisie această reducere bugetară 40, 30, 30, această proporție care a fost stabilită și deschiderea listei închise de la anexa 2 nu sunt acceptabile, însă toate celelalte soluții pentru a merge mai departe cu această inițiativă esențială și pentru a promova inovarea în sistemul căilor ferate, suntem dispuși să ajungem la compromisuri alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ne îndreptăm acum către raportor pentru a încheia această dezbatere. Vă rog, doamnă Barea. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, pentru că după toate presiunile de timp pe care le-am avut, iată, am reușit să prezentăm acest raport. A trebuit să ne grăbim, dar cu toate acestea am încercat să fim la înălțimea așteptărilor și spun asta comisiei, pentru că și Comisia ar trebui să înțeleagă că avem nevoie de ceva timp pentru a ne gândi bine și a analiza bine situația. Domnul Odi a transmis un mesaj și trebuie să spun că acest raport face parte din pachetul feroviar și există niște norme orizontale pe care noi nu le putem schimba și nu le putem depăși. Cred că toate grupurile politice sau marea majoritate înțeleg acest lucru și nu putem da înapoi la anumite chestiuni economice care practic condiționează bugetul Parlamentului și care ar putea uh, Uh, avea efecte asupra tuturor celorlalte inițiative și asupra acesteia. S-a vorbit și de importanța calendarului pentru a adopta acest raport înainte de încheierea mandatului. Sunt absolut de acord și cred că n-ar trebui să pierdem mult timp, ar trebui să fim în stare să-l adoptăm la timp, bineînțeles dacă ajungem la un echilibru uh, la nivelul negocierii și al transparenței. Aș clarifica în primul rând problema trenurilor de mare viteză și de mare capacitate Poate ar trebui să nuanțăm un pic această diferență, poate a fost o problemă de traducere, însă noi doream să introducem trenurile de mare viteză care nu apar în raport ca un element important. Vă voi citi încă o dată care este acea parte din text relevantă, dar pentru noi era important să includem în raport și trenurile de mare viteză. Și acum aș vrea să mă refer la cele două chestiuni care au stârnit temere aici și îngrijorări. Și cred că există aici și note și comentarii de tip personal. Eu n-am spus niciodată că o anumită companie sau alta ar trebui să fie reprezentate în bordul managementului. Nu. Cred că este de-a dreptul incredibil să avem o listă închisă fără să se facă nici măcar o consultare prealabilă cu Parlamentul în legătură cu acest raport. Și vreau să spun cu foarte mare claritate, așa cum a spus-o și domnul Eller, chestiunile care au fost deja hotărâte la nivelul Comisiei și Consiliului nu sunt chestiuni pe care noi la Parlament să nu le putem dezbate. Nu, noi considerăm că e nevoie de o adevărată transparență în acest sens și această listă trebuie să fie una indicativă și nu una închisă. Și tocmai pentru că Comisia a făcut acest comentariu și vorbea de această situație Uh, neclară între membru fundator și membru asociat. Cum s-ar face diferențierea între un membru asociat care îndeplinește condițiile necesare ale unui membru fundator? Oare toți membrii asociați ar putea îndeplini aceste criterii? Pentru asta Comisia este de acord, însă pentru lista pe care a stabilit-o Consiliul pentru Consiliul de Administrație și acest Consiliu va stabili liniile strategice, poziția strategică, planul, master, această listă trebuie să fie închisă, nu poate fi una deschisă dacă companiile respective îndeplinesc criteriile cerute. Nu, mi se pare că asta înseamnă să nu țineți cont de poziția Parlamentului și să creați o situație de netrecut. Nu, Parlamentul va trebui să-și spună cuvântul. Nu se poate lua o decizie fără Parlament. Vom avea și noi ceva de spus. În ceea ce privește distribuția, am făcut multe calcule, dar nu cred că am stricat prea mult lucrurile. 30% pentru membrii fundatori. La momentul acesta avem o listă închisă Uh, cu 10% după cum s-a ajuns în acordul între Comisie și uh, Consiliu și doream acel 10% pentru IMM-uri, pentru că toată lumea spune și afirmă peste tot că dorim să promovăm IMM-urile. Deci ce echilibru am stricat? Am luat doar acel 10%, deci am făcut o redistribuție, n-am modificat nimic pentru a da IMM-urilor. Deci nu văd să fie o problemă atât de mare. Cred de aceea că ar trebui să ne menținem pe o poziție de dialog și nu una conflictuală, asta în primul rând, și în al doilea rând, Comisia a venit aici cu o situație care era deja hotărâtă, așa cum s-a spus deja, și ne propune acum o soluție alternativă care nu lămurește prea bine lucrurile ce se întâmplă cu acei membri asociați care îndeplinesc criteriile pentru membrii fundatori și nu știm ce drepturi vor avea. Deci, ținând cont de faptul că această întreprindere va reprezenta un adevărat motor de creștere economică esențial pentru Europa, Cred că Comisia, într-o astfel de situație, ar trebui să se gândească mai bine și să se gândească că și Parlamentul are ceva de spus și că trebuie să ajungem la un consens împreună. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim tuturor. Am reușit să ne păstrăm foarte bine limitele de timp pe care le-am stabilit. E bine să fim punctual, mai ales când vorbim despre căile ferate, dar iată că din partea comisiei se dorește o nouă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-ne voie să clarificăm două aspecte după ce am ascultat-o pe doamna raportor. nu noi am dorit să existe o listă închisă. Este o cerință din partea Orizont 2020, domnule raportor. În articolul 19 se spune că trebuie să existe suficiente resurse publice și private pentru a putea propune această inițiativă. Vă rog să rețineți acest lucru. Ați întrebat de asemenea despre drepturile membrilor asociați. După cum am uh, propus în textul pe care l-am citat, aceștia vor uh, respecta criteriile de la lista 1 sau vor fi reprezentați în mod automat în uh, Consiliul de Guvernare. Adică drepturile și obligațiile sunt aceleași uh, dacă vin cu aceeași participație. Consiliul de Guvernare deci nu este unul închis. În ceea ce privește trenurile de oare viteză, Comisia este de acord cu dumneavoastră, doamna raportor, și noi vrem să fie incluse trenurile de mare viteză, dar și cele regionale, deci la amendamentul 16 uh, propun să spunem și sau trenuri de mare viteză. Sper să puteți accepta acest lucru. În ceea ce privește partea orizontală a bugetului, sigur că Shift-ul Rail este partea unei inițiative importante dar nu trebuie să fim neapărat uh, membri ai marilor pachete, cum ar fi fost pachetul 4 pentru căile ferate, și apoi să ajungem să fim uh, reduși din punct de vedere bugetar. Noi credem că acest pachet aduce inovația în sectorul feroviar, care este foarte util și um, pentru industrie generează creștere și locuri de muncă. Sperăm că Parlamentul să poată sprijini această inițiativă și să o voteze cât mai repede posibil. Mulțumesc. Vreți să răspundeți? Vă rog, doamna raportor. Eh, Mulțumesc încă o dată Comisiei și aș vrea să vă spun că din toate întreprinderile există o singură companie care are lista închisă, așa cum este cazul aici. Celelalte au o listă deschisă, deci nu înțelegem de ce se face această diferențiere și pentru celelalte propuneri vă mulțumesc, dar aș vrea să văd textul exact, să văd care este situația precisă a acestor membri asociați care îndeplinesc criteriile pentru membrii fundatori. Vă mulțumesc. Okay, uh, thank you very much. Well, that concludes our debate on Mulțumesc. Aici se încheie dezbaterea pe acest raport. Și, dacă tot vorbeam despre punctualitate, dați-mi voie să vă spun că uh, termenul limită pentru amendamente este joi 20 februarie la prânz, adică peste o săptămână. și apoi pe 18 martie vom vota în comisie și raportul va ajunge în plenar în aprilie. Mulțumim tuturor! Reuniunea se suspendă două minute și apoi începem cu votul. Okay, the committee will come to order. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume voturile. Vă rog să vă scoateți cu toții cartela de vot și să o înfigeți în consolă. Și facem un, un test. The proposition is um, no to a coffee. facem acum pauză de cafea, așa că vă rog să trecem la vot. A votat toată lumea? Okay. All right. Vote is closed. S-a închis votul. Un coleg înțeleg că nu are cartela de vot, o să reținem votul dumneavoastră pe măsură ce parcurgem această lungă listă de vot. Mulțumesc! Bun, primul punct. Programul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială. spațială. Raportul doamnei Anders Dotter. Aveți un punct procedural? Nu. Vreți să ne anunțați că nu aveți cartela de vot. A vreți să interveniți după vot. Une dintre dumneavoastră probabil și-au dat seama că nu sunt eu, doamna Anders Dotter, dar în numele colegei mele aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, Comisiei și Consiliului. Înțeleg că cooperarea pe acest raport a fost excepțională, așa că în numele doamnei Anders Dotter vreau să transmit aceste mulțumiri. Bun. Cine este pentru? Bun, deci votăm cu vot uh, electronic, evident. De aceea am verificat cartelele. S-a deschis votul. S-a deschis votul, deci. A votat toată lumea. S-a închis votul. Cred că se adoptă. 32 de voturi pentru, 1 împotrivă. Plus 2 voturi pentru. Deci 34 pentru. Mulțumesc, felicitări doamnei raportor. Raportul privind uh, proiectul de decizie al Consiliului pentru prelungirea acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite. Doamna Sartori este raportor și trecem direct la votul electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 27 de voturi pentru, plus 2. A, ați votat deja. Bun. Deci 28 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Se adoptă. Mulțumim tuturor! Aici am terminat cu secțiunea de vot. Acei dintre dumneavoastră care doresc să se grăbească, poate au un tren de prins sau altceva, domnul Eller, vă rog, pun procedural. Aș avea o sugestie pentru dumneavoastră, domnule președinte, pe următorul program, pe următoarele program să discutăm despre acordul privind cercetarea încheiat între Uniunea Europeană și Elveția. Am vrea să discutăm acest punct. Da, e o idee foarte bună, dar cine credeți că o să mai ajungă să intre în Elveția să discute așa ceva? Bun. Trecem mai departe. Bun, văd că toată lumea este în tăcere, așa că o să mergem mai departe la modificarea directivei privind ambalajele și deșeurile din ambalaje pentru a reduce consumului de pungi din plastic subțiri. Este raportul domnul Berto, care nu a putut să fie astăzi alături de noi, dar doamna Jordan este aici, care ne va vorbi în numele raportorului. Puteți aștepta un minut. Dacă vreți și noi să luăm în calcul sau puteți interveni chiar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să citesc uh, poziția domnului raportor, deci vă rog să rețineți că nu e părerea mea, nu e punctul meu de vedere. Domnul președinte, vă rog să respectăm vorbitorul. Dacă aveți discuții, vă rog să le purtați în afara sălii sau așa de, uh, cu o voce așa de înceată că nu vă auzi, să nu vă auziți. Bun, vorbesc în numele domnului Bertot, care este raportorul pe această propunere. Propunerea Comisiei urmărește modificarea directivei privind consumul de pungi din plastic subțiri pentru a reduce deșeurile din ambalaje de plastic. Vorbim despre pungi între 11 și 15 micron care, ca grosime care reprezintă cel mai des folosite pungi. De aceea, pe baza datelor colectate în 2010, putem menționa faptul că fiecare cetățean european folosește și aruncă apoi în fiecare an 198 de pungi de plastic. 90 la sută dintre acestea sunt sub 15 micron ca grosime. Rata poluării a crescut ca urmare a distribuirii de peste 10 miliarde de pungi de plastic cu efecte grave peste, pentru mediu, mai ales pentru mările Europei. Principalul obiectiv avut în vedere cu această propunere este să reducem impactul negativ asupra mediului cauzat de consumul și utilizarea de pungi de plastic, încurajând comportamentul responsabil al utilizatorilor și prevenind uh, transformarea acestor pungi în deșeuri. Astfel și resursele vor fi mai bine exploatate. Cel mai important amendament, cele mai importante amendamente din propunerea de aviz se referă la produsele care constituie masa biologică. EN 1342. Raportorul vrea să sublinieze că proiectul de aviz este în conformitate cu comunicarea politicii industriale a Comisiei, numită o industrie europeană mai puternică pentru creștere și redresare economică și de asemenea reflectă eforturile statelor membre de relansare și reactivare a competitivității producției industriale europene. Până în 2020, creșterea în volum a produselor chimice bio, inclusiv bioplastici, biolubrifianți, biosolvenți și <clears throat> uh, produse chimice, se estimează că va fi de 5,3%, lucru care va duce la o îmbunătățire, generând o piață de 40 de miliarde și peste 90.000 de locuri de muncă și posibilități de activități economice statele membre sunt invitate să inițieze acțiuni pentru a realiza două obiective. La doi ani de la intrarea în vigoare de la directivei, o reducere a pungilor subțiri de plastic folosite pentru transportarea produselor acasă, de la magazin. Și în al doilea rând, la trei ani de la intrarea în vigoare a directivei, o reducere a pungilor foarte subțiri cu o grosime între 1 și 10 microni, folosite pentru fructe și legume care sunt achiziționate de la magazin. Raportorul este de părere că reducerea utilizării acestor pungi ar trebui făcută treptat, cu o viteză care să permită pieței să găsească alternative viabilă însă va fi posibil nu doar să ne conformăm standardelor solicitate, ci și să reducem riscurile de supraambalare. Sectorul industriei alimentare trebuie să aibă suficient timp pentru a găsi noi soluții pentru ambalarea produselor cu scopul de a nu supraambala produsele la sursă, respectând cerințele de igienă și siguranță pentru aceleași produse. Pungile de plastic subțiri trebuie să fie reduse și înlocuite complet cu noi tehnici de ambalare, cu uh, hârtie reciclabilă și alte produse biodegradabile. De asemenea, trebuie să fie învăzute, avute în vedere pungile foarte subțiri, care sunt folosite pentru Uh, ambalarea produselor umede, uh, neambalate, cum ar fi produse din pește, carne, acestea trebuie să fie minate din obiectivul de reducere al directivei. Pungile din plastic foarte uh, ușoare, care corespund standardului EN 13432, trebuie să fie reduse treptat și să se conformeze directivei din 2008. Suntem de asemenea de părere, raportorul este de părere că toate măsurile incluse în propunere trebuie să fie evaluate printr-o abordare pozitivă, dat fiindcă stabilesc norme uniforme pentru pungile din plastic folosite de consumatori și um, magazine și trebuie să se creeze o certitudine juridică pentru această formă de ambalare care este foarte des întâlnită. Aceasta a fost uh, poziția raportorului, domnul Berto. Mulțumesc! Mulțumesc și acum o să-i dau cuvântul domnului Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să prezint puțin principiile din care m-am inspirat pentru amendamente. Întâi de toate trebuie clarificate câteva definiții folosite aici. Bio-based reprezintă punctul de plecare, materia primă, care este biomasă biologică, dar Asta nu înseamnă că produsele respective sunt neapărat uh, biocompostabile sau biodegradabile. Acestea sunt proprietăți care au fost definite în sistemul de uh, standardizare european și care stau la baza unei propuneri care a pornit de la niște ipoteze obiective. Și aici trebuie să subliniez faptul că aceste pungi din plastic subțiri au o funcție importantă pentru că, evident, garantează o protecție pentru produsele respective care nu pot fi ambalate altfel și reprezintă un aspect important dacă vrem să asigurăm uh, igiena produselor alimentare. Însă vreau să subliniez utilitatea acestor produse. Pentru că nu sunt de acord să se impoziteze fără niciun fel de discriminare aceste produse la punctul de pornire. Important este să se ajungă în același timp și la produse biodegradabile sau care pot fi transformate în deșeuri bio. Acesta este un aspect important și nu trebuie să încercăm să punem piedici în calea utilizării comerciale a acestor produse. Important este, deci, să ajungem la eliminarea completă a tuturor acestor pungi care nu sunt biodegradabile sau care nu pot fi transformate în deșeuri bio și pentru restul, trebuie să folosim materialele care totuși oferă certitudinea protecției pentru produsele respective. Asta pe de o parte și pe de altă parte, produse care sunt în măsură să uh, ajungă deșeuri bio sau să fie biodegradabile. Aspectul acesta este foarte important pentru că aceste pungi biodegradabile până la urmă pot să fie de folos și să fie mă refer la pungile care sunt folosite pentru produsele alimentare umede, pot să fie uh, utilizate pentru a proteja aceste alimente și apoi, evident, vor deveni produse care se transformă în deșeuri bio. Și sigur, asta trebuie să fie avut în vedere și din perspectiva colectării deșeurilor bio. Da, trebuie să existe posibilități pentru a produce pungi din plastic care nu numai că sunt compatibile, dar și îmbunătățesc gestionarea deșeurilor, um, care până la urmă vor dispărea. Vorbim aici despre niște standarde în discuție care urmează a fi validate și care vor asigura crearea unui sistem coerent și durabil. Mulțumesc! Thank you very much. I now turn to Mrs. Mulțumesc, doamna Hesi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei uh, Jordan. Pentru că reprezintă raportorul în această dezbatere. Propunerea comisiei este binevenită într-un fel. Se referă la un subiect foarte important, însă este o propunere mult prea slabă, după părerea mea. Trebuie să vă spun, din păcate, că și propunerea raportorului mi se pare prea slabă. În primul rând, în legătură cu această problemă la modul global, doamna Jordan a menționat deja numărul enorm de pungi de plastic care sunt aruncate în natură, care poluează natura. Aș dori să mai adaug că în Marea Nordului s-au studiat păsările de acolo și peste 90% din păsările din zona Mării Nordului au un sistemul digestiv plastic. Doar una din 20 de păsări nu are plastic în sistemul digestiv. În Regatul Unit s-a socotit că pe milă sunt 72 de pungi de plastic aduse la mal. Sunt zone marine unde Sunt de șase ori mai multe bucăți de plastic la suprafață decât uh, pe pământ. Așadar, e vorba de o problemă ecologică foarte gravă și trebuie să facem ceva. Să, pentru că propunerea comisiei, după cum v-am spus, este mult prea slabă. Propunerea comisiei reprezintă doar o susținere juridică pentru acele state membre care vor să răspundă preocupărilor naționale și nu le încurajează să facă nimic altceva. Nu oferă niciun fel de stimulente de niciun fel pentru a reduce cantitatea de pungi de plastic. Așadar, sunt de acord cu uh, propunerea raportoarei pentru aviz de la Envi, raportoarei de la Envi, mă scuzați, care dorește o reducere de 80% ca obiectiv obligatoriu, care să fie atins în 2 ani. Astfel, obiectivul pentru fiecare stat eh, exact va depinde de utilizarea actuală de pungi de plastic. Dacă în unele state se folosesc mai multe pungi de plastic, atunci obiectivul va fi mai strict pare o măsură severă, dar în unele state s-a testat. S-a introdus o taxă obligatorie pentru pungile de plastic. Și atunci uh, utilizarea lor a scăzut uh, foarte, foarte mult. Aș avea un comentariu mai detaliat privind uh, pungile subțiri din plastic, care pot fi reutilizate pentru uh, compost, pentru deșeurile biodegradabile. O propunere a raportoarei. Eu sunt de acord că trebuie să se diferențieze între plasticul tradițional, dacă pot să folosesc o astfel de expresie, sau plasticul neorganic și plasticul cu adevărat biodegradabil. Cred că diferența propusă de raportor nu este suficient de clară, pentru că în multe cazuri plasticul care nu e biodegradabil e vândut ca fiind biodegradabil. Deși nu se biodegradează, se transformă în bucățele mai mici care nu mai sunt uh, vizibile cu ochiul liber, dar oricum sunt dăunătoare pentru mediu și uh, se dispersează foarte ușor și dăunează tuturor viețuitoarelor. Aici sunt de acord cu raportoarea de la Envy, Margaret Auken. Cred că ar trebui pur și simplu ca aceste pungi să fie interzise cu totul și să existe o excepție pentru plasticul care este cu adevărat biodegradabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezint pe domnul Kreuzmann care a fost raportor din umbră la acest aviz pentru grupul nostru, din păcate nu poate fi prezent și m-a rugat pe mine să îi prezint poziția. Salut uh, acest aviz foarte echilibrat propus de domnul Berto pentru Comisia Envi și aș avea câteva observații subcinte. Cred că în dezbaterea privind pungile de plastic trebuie să uh, pornim de la faptul că este rezonabil să reducem deșeurile de plastic. Pe de altă parte, nu trebuie nici să uh, damnăm uh, la grămadă toate pungile de plastic, pentru că unele dintre ele au și avantaje. Există, s-a menționat subiectul energiei, există aplicări concrete și, bineînțeles, că întotdeauna apare întrebarea care ar fi alternativa. A, gândiți-vă cum ar fi într-o lume în care am folosit mai puțin uh, plastic și ce măsuri ar trebui să ia statele membre în acest sens. Ce fac și consumatorii e foarte important. Vom ajunge într-o lume în care se vor folosi pungi de hârtie? Care va fi atunci bilanțul ecologic dacă în loc de milioane de pungi de plastic uh, am avea milioane de pungi de hârtie? În al doilea rând, Cred că trebuie să fim puțin precauți. Într-adevăr, se poate spune că se respectă principiul subsidiarității dacă statele membre sunt lăsate să decidă cum să reducă numărul de pungi de plastic. Pe de altă parte, constat că uh, de ani de zile există o tendință de a dăuna piețe interne, introducând standarde ecologice diferite în diferitele state membre. Ajungem la un adevărat uh, mozaic de prevederi ecologice. Sunt unele state membre care vor să interzică total pungile de plastic, altele nu. Și până la urmă, mediul este cel care are de suferit. Următorul punct de vedere pe care doresc să-l prezint este că Poate că nu e sarcina Uniunii Europene să, intro, să decide dacă să se introducă taxe pentru astfel de lucruri. Și în încheiere, după părerea mea, trebuie să verificăm că discutăm de un, să ne dăm seama că discutăm despre un produs, un singur produs din plastic. Și să nu uităm că avem și uh, reguli privind deșeurile care sunt foarte puternice. Avem o directivă, însă aceasta nu este suficient de bine aplicată. Există prevederi de reciclare, nu se respectă întotdeauna, însă ar fi bine ca să avem grijă ca ă, toate forurile din toate statele membre să pună în aplicare în mod adecvat aceste texte legislative, în loc să tot stăm să discutăm despre deșeuri. Cred că putem să ne atingem mai bine obiectivul dacă ă, aplicăm legislația. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Enan. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Uitați un nou subiect care ar putea permite Uniunii Europene să uh, câștige teren, să câștige teren în domeniul protecției mediului, în domeniul protecției intereselor umane, în domeniul protecției vieții animale, în domeniul industrial și în domeniul cercetării. Ca la multe alte subiecte, avem uh, senzația că o să rămânem în drum, pentru că nu ne putem hotărâ dacă să ne ducem înainte sau înapoi. La Parlament ni s-a spus, uh, uitați că dacă nu mai avem pungi de plastic, va trebui să tăiem copaci ca să facem pungi de hârtie. Haideți să recunoaștem că în Europa există astăzi pungi de plastic complet biodegradabile, produse din uh, din amidon de cartofi sau din alte substanțe. E foarte important să uh, asociem agricultura cu industria ca să ne și păstrăm locurile de muncă. Fiindcă ce nu se spune aici este că propunerile nu sunt suficiente în acest text, pentru că mie mi se pare că se apără interesele marilor grupuri petroliere. Ar trebui să protejăm aceste materii prime, să nu uităm că suntem într-o situație de lipsă de materii prime. Pentru că dacă nu suntem atenți, ne vom trezi că întreprinderile care produc pungi de plastic se vor transfera în state unde mâna de lucru e mai ieftină. În primul rând, cred că ar trebui introdusă o suprataxă pentru toate produsele periculoase pentru animale și pentru oameni. O scutire de taxă pentru produsele care sunt complet biodegradabile și care sunt produse în baza unui acord concret între cercetare, agricultură și industrie, ca să continuăm să dezvoltăm ocuparea în Europa. Apoi, se pune întrebarea dacă ar trebui să uh, permitem oricărui consumator să cumpere ceea ce dorește să cumpere. Sigur, dar o regulă importantă în Parlament a fost întotdeauna ca concurența să fie stimulată, iar acum concurența în domeniul produselor petroliere este um, stricată pentru că uh, nu sunt luate măsurile adecvate. Haideți să salvăm industria care va dori să treacă la producția de pungi biodegradabile. Haideți să stimulăm apropierea între agricultură și industrie și vom face ce e bine pentru Europa. Mulțumesc și am plăcerea de a-i da cuvântul doamnei Merchis. Mulțumesc! Mă scuzați că am întârziat. La ora actuală lucrăm la amendamentele de compromis la Comisia ENVI chiar acum, după cum spuneam. Constatăm că pungile de plastic nu țin neapărat de subiectul deșeurilor și nu numai de eficiența utilizării resurselor, însă, în afară de asta, nu trebuie să uităm că comportamentul poate fi influențat de măsurile politice. Să nu uităm că există state ca Finlanda și Irlanda care folosesc de trei ori mai puține pungi decât alte state. Probabil din uh, cauza măsurilor politice. Sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește pungile subțiri, însă aș propune și un standard de uh, reutilizare. Există o discuție pentru 2019-2020 ca termen limită și aș vrea să vă spun că putem fi de acord cu o interdicție europeană a tuturor pungilor non-biodegradabile mai subțiri de 50 de microni și chiar interdicția lor la punctul de vânzare. Pungile subțiri sunt purtate de vânt și uh, dăunează mării și coastelor, Efectele sunt foarte grave și ideea este că pungile foarte subțiri nu sunt incluse în raportul actual. Există o discuție privind eventualele derogări. Eu sunt dispusă să discut, dar acum aș dori ca și aceste pungi să fie incluse în obiectivul de 80%. Aceste pungi sunt greu de monitorizat Însă și directiva ambalajelor prevede anumite obligații. Nu pot fi de acord cu anumite comentarii auzite aici. Trebuie să fim atenți să nu um, desprindem acest act legislativ de legislația privind deșeurile, pentru că sigur că e important să fie implementată corect directiva cadru privind deșeurile, însă aceasta trebuie să vină să completeze acea legislație constatăm că aici lucrăm la idei vechi care sunt purtate înspre viitor. Cred că ar trebui să ne modificăm comportamentul și să încercăm să facem o rupere de ritm. S-a uh, sugerat să se utilizeze plase în loc de pungi Vedem că în vânzarea cu amănuntul se folosesc pungi foarte mult. Probabil că ar trebui în primul rând să direcționăm această măsură către sectorul alimentar, către vânzarea de alimente și să nu uităm și că vânzarea prin internet presupune acum folosirea foarte multor pungi uh, de plastic, pungi foarte solide, foarte groase și încă nu pot fi înlocuite. Dar cred că aceasta va fi următoarea etapă. Deci, numai după 2020 uh, și pungi biodegradabile și non-biodegradabile, dar în condiții neindustriale. Apoi, se discută despre pungile biodegradabile. Sunt foarte multe definiții ce înseamnă biodegradabil. Ideea este că, de fapt, nu toate acele pungi sunt biodegradabile, pentru că unor rămân particule mici. Deci dacă vrem cu adevărat pungi biodegradabile, avem nevoie de definiție corectă. Mai există și uh, pungile oxofragmentabile, care vor fi eliminate treptat și uh, asta în următorii ani, în conformitate cu inițiativa colegului Prodi. Apoi, s-a discutat și chestiunea subsidiarității. Este o discuție foarte bună. Fiindcă, după cum v-am spus la început, există state unde consumul de pungi de plastic e foarte redus și sunt alte state unde se folosesc de 300 de ori mai multe astfel de pungi. E o distanță foarte mare, o diferență enormă. Se pare că unele politici funcționează, altele nu, deci se pune atunci întrebarea dacă nu cumva trebuie să aplicăm toate aceste măsuri prin legislație europeană. Eu cred că discuția trebuie purtată. Trebuie să tratăm acest subiect și eu aș spune că aceasta este întrebarea de bază și următoarea este cum să ne structurăm compromisurile. Însă dacă ne îndreptăm spre o legislație cu interdicție până în 2020, este foarte bine. Mulțumesc! Very much. Uh... Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci dau cuvântul comisiei, doamna Miller. Sau domnul Miller. Thank you, Mr. Chairman. Um, Doamna Miller, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Aș vrea să mulțumesc și membrilor prezenți pentru această dezbatere. Comisia va ține cont de comentariile dumneavoastră în viitoarea procedură de codecizie sau de conciliere. Aș vrea să vă prezint întâi contextul celorlalte inițiative care sunt acum în curs. După cum ați văzut, domeniul de aplicare este foarte restrâns și e clar că această problemă a deșeurilor pungilor de plastic pentru mediu este una importantă și are legătură cu deșeurile de plastic la nivel mai general. De aceea este important să înțelegem că ideile în legătură cu ce ar trebui să se întâmple merg dincolo de domeniul de aplicare al propunerii. Domeniul de aplicare care este foarte restrâns se referă doar la deșeurile pungilor de plastic și motivul pentru aceasta este că se dorește E vorba, în primul rând, de deșeurile de plastic uh, din mare. O cantitate care reprezintă în jur de 80% din poluarea generală a mărilor și se estimează că se ajunge până la 70-80% din acest total care este reprezentat de pungile de plastic. Deci, dacă am limita acest proces de murdărire a mărilor, am contribui la lupta împotriva polării maritime. Și a existat o cerere din partea Consiliului către Comisiei pentru a lua măsuri. S-au prezentat cereri și din partea membrilor Parlamentului în întrebările orale adresate Comisiei am primit cereri și din partea publicului larg, tocmai pentru a lua măsuri în acest domeniu. Iată de ce Comisia a început să lucreze la această propunere, obiectivul fiind acela de a ne răstrânge la o propunere limitată pe care să o adoptăm, sperăm noi, cât mai repede cu putință și să permitem statelor membre să ia măsuri de implementare centrându-se pe aceste chestiuni specifice. Însă, bineînțeles, Acestea fiind spuse, în domeniul deșeurilor există multe alte probleme, în special deșeurile din plastic și deșeurile de ambalaje. Există trei inițiative la ora actuală importante în acest sens. În primul rând, revizuirea directivei cadru pentru deșeuri, cea referitoare la ambalaje și însă și existența acestei directive este pusă sub semnul întrebării, pentru că se pun întrebări în legătură cu eficiența acestei directive, dacă există proceduri care nu mai sunt um, actuale, dacă se ține cont de directiva cadru asupra uh, deșeurilor și dacă avem nevoie de noi prevederii pentru a face o diferențiere mai clară între procentajele de reciclare, de reutilizare pentru plastice, fără să se facă alte specificații și s-au pus și întrebări în legătură cu nevoia de diferențiere între mai multe categorii de plastice. Această revizuire nu s-a finalizat încă. Este vorba de o evaluare um, destul de extinsă și complexă și s-a considerat că prin reducerea utilizării pungilor de plastic, în felul acesta se va lupta împotriva situației dramatice uh, la nivelul mărilor. Deci, uh, cred că avem nevoie de acțiuni imediate, deși vom introduce aceasta și în directiva referitoare la actualizarea cadrului actual. După cum știți, nu există o abordare coerentă la nivelul UE asupra deșeurilor din plastic. Există uh, o carte verde care a fost publicată și s-au făcut și consultări publice pe aceeași temă. Rezultatele acestor dezbateri, acestor consultări și ale studiilor viitoare, bineînțeles, vor fi introduse în această revizuire completă. Până la vacanța de vară veți primi probabil un prim document de lucru din partea Comisiei referitor la acest cadru, ținând cont de studiile asupra eficienței acestei directive. Deci, orice propunere de modificare a legislației actuale nu va veni înaintea anului 2015 sau chiar 2016. Aceasta ne explică de ce am definit acum un domeniu de aplicare atât de restrâns pentru propunerea actuală. Se spune aici că nu se ține cont de diversele categorii de plastice, tocmai pentru că obiectivul este acela foarte specific al pungilor de plastic care contaminează mediul. e adevărat că pungile de plastici sunt biodegradabile la supermarketuri, dar aceasta se întâmplă doar în anumite condiții foarte clare în care ele pot fi utilizate spre a fi transformate în compost condiții de umiditate și așa mai departe, lucru care nu se întâmplă în mediul marin. Deci toate condițiile necesare pentru pungile de plastic tradiționale, oxodegradabile sau biodegradabile, toate aceste condiții a, sunt necesare pentru ca materia din plastic să se transforme în particule mai mici, dar aceste particule vor rămâne în mediu un timp la fel de lung ca și cele mai mari. Iată de ce nu ne referim la problema biodegradabilității. Referitor acum la pungile de plastic uh, foarte subțiri. Acestea nu sunt excluse din propunere, deși ne-am gândit la nivelul Comisiei la această posibilitate. Dar până la urmă, dacă te duci la un supermarket, uh, care este situația la ora actuală? Aceste pungi de plastic pentru fructe și legume sunt uh, puse uh, pe o rolă și poți să iei de acolo practic câte vrei. Câteodată se exagerează cu utilizarea lor. Și măsuri foarte simple cum ar fi, de exemplu, să se pună un mesaj deasupra acestei role cu pungi de plastic. Atenție, luați doar pungile de care aveți nevoie. Astfel de măsuri simple ar putea duce la reducerea numărului de pungi de plastic uh, foarte subțiri utilizate. Deci mai există o marjă de manevră pentru reducerea nivelului de utilizare și pentru aceste pungi de plastic. Propunerea rămâne la un nivel general pentru că noi considerăm că depinde până la urmă de statele membre să definească în mod clar felul în care vor implementa diverse măsuri și uh, situația actuală ne arată că orice fel de măsuri uh, luate la nivelul statelor membre au întotdeauna efecte aproape imediate. Și, de fapt, doar în statele membre unde aproape nu există niciun fel de măsură în acest domeniu, nivelul de utilizare este foarte ridicat. Credem că principiul subsidiarității este bine incorporat în această propunere. Noi obligăm statele membre să ia măsuri, dar le lăsăm capacitatea de a hotărâ în legătură cu ce fel de măsuri să aplice fiecare dintre ele. Vă mulțumesc pentru atenție. Right, thank you very much. Mulțumim și noi. Sper să fi luat cineva notițe uh, în numele raportorului, pentru că raportorul nu este aici prezent. Vreau să vă spun că termenul pentru prezentarea amendamentelor este luna viitoare, 17 februarie la orele 12, deci uh, trebuie să fiți foarte atenți că e în curând și îmi pare rău să spun următorul lucru dar um, mi s-a spus să reamintesc colegilor că amendamentele trebuie transmise doar într-o singură limbă, tocmai din uh, probleme de timp, pentru că nu avem mult timp la dispoziție pentru a le prezenta, așa că amendamentele se vor prezenta doar în engleză și îmi pare rău, je m'excuse, spune un președinte în franceză pentru aceasta. Încheiem aici dezbaterea la punctul 11 și trecem acum la raportul privind trialogurile în curs de desfășurare și pachetul uh, referitor la investițiile pentru inovare. Domnul uh, Lambsdorff, vă rog. Thank you, Chair. Um, uh, until now we had... Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o singură întâlnire până acum, o negociere tripartită. Practic, toate negocierile au mers foarte bine am reușit să depășim toate obstacolele existente. Am avut o întâlnire tehnică referitoare la raportul meu la Eurostars 2. Am, avea, am avut două probleme de natură tehnică, dar ambele au fost rezolvate, deci până acum nu avem uh, niciun fel de problemă și cred că acesta va fi prezentat um, spre adoptarea plenarei. Vă mulțumesc, asta este tot. Mulțumesc, un raport excelent. Dacă mai dorește cineva să facă comentarii sau să mai adauge ceva, înțeleg din tăcerea dumneavoastră că susțineți această părere și în felul acesta încheiem și punctul 12 de pe ordinea de zi. Următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc pe 24 februarie luni la Strasburg și cred că este ultima ședință înainte a alegerilor. Vom avea pe 17-18 martie. Vă mulțumesc pentru participare și încheiem ședința pe ziua de astăzi. Un weekend plăcut!